ora prânzului, la ora 12. Sesiunea se rea mâine de la 8.30 la 11, 14 și de la 15 încolo sesiunea de după amiază. Agenda este disponibilă.